God morgon och varmt välkomna till eh, dagens utskott. Bună dimineața și bine ați venit eh, la reuniunea de astăzi a Comisiei. Avem foarte multe chestiuni importante astăzi eh, pe ordinea de zi și bănesc că toată lumea a luat notă de faptul că raportul Estrela a fost mutat pe ordinea de zi, mai jos, dar acum vom începe cu un punct de informare și anume deciziile luate la reuniunea coordonatorilor de ieri uh, după amiază. Ne-am decis asupra a trei rapoarte din proprie inițiativă. Primul se leagă de viitorul serviciilor sociale de interes general și acesta a fost alocat grupului ALDE. Următorul este uh, raportul din proprie inițiativă numit uh, Provocarea demografică și solidaritatea între generații, care a fost alocat uh, grupului PPE și în cele din urmă cel de-al treilea raport din proprie inițiativă, care se numește uh, dezvoltarea potențialului uh, de ocupare a uh, forței de muncă pentru o economie durabilă și acesta a fost uh, alocat grupului S și D. De asemenea, am luat o decizie legată de audierea noastră numită spre o nouă strategie europeană pentru egalitate de gen. Și am hotărât să invităm șase experți. voi uh, numi experții care am hotărât să fie invitați. Aceștia sunt doamna Dan Mulin, doamna Valbe, doamna Vasiliados, doamna Soneto, doamna Felipe și va mai exista și un uh, expert din Bulgaria. Numele va fi anunțat de grupul ALDE. De asemenea, am oferit uh, și două soluții de înlocuire dacă cumva doi experți nu pot uh, veni. Și ne-am hotărât uh, că membrii care vor uh, participa în comisia de experți la această uh, audiere să fie raportorul și raportorul din umbră responsabil pentru, uh, pentru subiectul respectiv. În ceea ce privește Ziua Internațională a Femeii, care va fi sărbătorită pe 16 martie, uh, am hotărât să implicăm uh, comisiile DEVE și DROA și va exista și un alt reprezentant din partea UNIFEM și vom invita și uh, noul comisar pentru drepturile omului și președinția franceză uh, spaniolă, mă scuzați. Vom uh, invita și anumite organizații care au făcut uh, studii și sondaje foarte interesante, de exemplu uh, Fundația Dublin, care a făcut anumite studii legate de modalități de îmbunătățire a condițiilor de trai. Vom invita și reprezentanți ai societății uh, uh, civile, doamna Eva Ensler, uh, care contribuie, printre altele, la Vagina Monologues. Va fi și ea prezentă. Și ne-am propus să activăm și pe internet, prin Facebook, să spunem, și astfel vom uh, primi întrebări și pe internet. Aceasta este structura uh, la care ne-am gândit uh, pentru a sărbători Ziua Internațională a Femeii. Bănuiesc că membrii vor fi încântați de acești pași pentru a ne asigura că principiile noastre sunt puse în acțiune. Acum, care este programul nostru pentru 2010? Coordonatorii au decis uh, să se elaboreze două studii diferite de către această comisie. Unul se leagă de criza financiară și modul în care aceasta afectează uh, locurile de muncă pentru femei și uh, să vedem apoi care este legătura cu uh, fondul pentru globalizare, să vedem cum acesta poate fi folosit pentru a promova locurile de muncă pentru femei. De asemenea, am hotărât să elaborăm un studiu pe uh, rețeaua de servicii sociale destinată femeilor însărcinate și acestea au fost uh, așadar deciziile luate la reuniunea coordonatorilor. Am mai discutat și alte subiecte și ne-am uh, decis asupra modului în care această comisie va gestiona noua procedură de codecizie. Co atunci când ea se leagă de chestiuni uh, ce uh, vizează și uh, parlamentele naționale, care prin principiul subsidiarității acum au puteri modificate. Procesul verbal al reuniunii coordonatorilor, evident, va fi transmis tuturor membrilor comisiei. Punctul 10 de pe ordinea de zi de astăzi a fost uh, mutat la sfârșitul ordinii de zi. Este vorba despre uh, reuniunea de la Madrid, dar acum ne ocupăm de uh, punctul 11 și anume aspecte legate uh, de uh, gen din rapoartele privind progresele înregistrate în 2009 de către Croația, fosta Republică Iugoslava Macedoniei și uh, Turcia. Aș dori să reamintesc coordonatorilor faptul că această comisie contribuie la rezoluția AFET pentru extindere. Acesta este um, raportul. Și uh, pentru a sublinia acest lucru, am hotărât uh, ca această comisie să înainteze un număr de uh, amendamente care ar trebui um, adunate pentru a forma o rezoluție uh, pe care să o înaintăm uh, Comisiei AFET. Dacă această rezoluție este adoptată astăzi de către colegi, atunci ea va fi înaintată Comisiei AFET de către președintele Comisiei și uh, de către membrii acestei comisii implicit. Membrii care sunt evident, uh, membrii și ai Comisiei AFET. Sunt uh, șapte aliniate diferite în această rezoluție. Două dintre acestea uh, se leagă de Croația. și acolo subliniem uh, importanța accesului femeilor la piața muncii și uh, subliniem faptul că n-ar trebui să existe o discriminare a femeilor pe piața muncii. Și, uh, de asemenea, salutăm uh, și faptul că există o sensibilizare generală legată de violența îndreptată împotriva femeilor. Subliniem de asemenea faptul că AFET trebuie să continue să ajute victimele violenței. Și acum trecem la um, fosta Republică Iugoslava a Macedoniei, spunând că salutăm um, noua legislație care oferă șanse egale. Mai mult, notăm și faptul că, deși violența împotriva femeilor încă constituie o problemă serioasă, atunci uh, când vine vorba despre legi, atunci uh, ele oferă un cadru de protecție pentru femei, însă, evident, trebuie întreprinși uh, și mai mulți pași. În ceea ce privește Turcia, spunem că noi recunoaștem faptul că există un uh, cadru legal legat de um, violența uh, domestică sau uh, um, căsătoriile timpurii aranjate, însă există probleme atunci când vine vorba despre uh, implementare. Și încheiem uh, atrăgând atenția asupra faptului că nivelul participării femeilor uh, la piața muncii în Turcia este unul dintre cele mai uh, scăzute dintre uh, cele înregistrate în statele OCDE. Prin urmare, trebuie să existe mai multe posibilități pentru uh, femei ca acestea să obțină independență economică. Aceasta este o privire de ansamblu uh, rapidă asupra amendamentelor pe care le uh, propunem. Și cu acestea aș dori să deschid uh, discuția înainte să trecem la vot. Prin urmare, discuția este acum deschisă. Doamna Cornelisen, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte încântată că există câteva amendamente pe care le vom înainta la AFET în legătură cu aceste subiecte. Evident, există foarte multe subiecte care sunt uh, analizate de diversele comisii ale acestui uh, Parlament și toate uh, au o latură care vizează uh, genul. Noi nu putem să ne gândim la absolut toate detaliile, însă putem să subliniem faptul că există un aspect legat de gen uh, și că există anumite chestiuni uh, relevante vis-a-vis -vis de aceste um, amendamente. Membrii FEM sunt membri și ai altor comisii și cred că noi suntem uh, unul dintre cele mai importante instrumente uh, de aducere în plin plan a problemelor de gen. Aceasta este și intenția acestor amendamente. Ele se bazează pe ceea ce se găsește în rapoartele de țară pentru aceste state. Ca și coordonator și membru al AFET, am luat parte la elaborarea acestor amendamente. Prin urmare, sper cu adevărat că ele se vor bucura de sprijin larg în cadrul acestei comisii și că aceasta va fi o premieră pentru noi. Însă, cu siguranță, nu va fi ultima uh, acțiune de acest uh, gen. Noi ne putem face auziți și în celelalte comisii ale um, acestui Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Cornelison. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră că această manieră de lucru este una pozitivă atunci când vorbim despre această comisie. Ea ne uh, consolidează posibilitățile de a aborda aceste subiecte legate de egalitate de gen și în uh, cadrul altor comisii. Nimeni n-a mai solicitat să intervine acum. Prin urmare, trecem la vot și sugerez să procedăm uh, în bloc pentru toate cele șapte alineate. E în regulă dacă procedăm uh, așa? Se pare că da. Prin urmare, uh, vom ridica mâinile. Așadar, cei pentru? Vă rog. Cine este împotrivă? Abțineri? Bănuiesc așadar că textul a fost adoptat. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul punct de pe ordinea de zi este legat de prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea uh, victimelor. Care este contextul uh, acestui uh, raport? E bine, atunci când tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, chestiuni precum traficul de persoane vor trece de la procedura de consultare la procedura de codecizie. Și asta înseamnă că Parlamentul are un rol uh, mult mai consolidat în, cadrul, în cazul unor chestiuni de genul acesta. Așadar, atunci când acest tratat uh, va intra în uh, vigoare, propunerile făcute de comisie vor fi înlocuite de uh, propuneri alternative pe care Comisia uh, LIBE, comisia responsabilă pe fond, și comisia noastră le va uh, înainta prin aviz. Raportorii în Comisia Libe și uh, raportorul nostru, doamna Bauer, s-au pus de acord asupra faptului că în această situație n-ar trebui să elaborăm un aviz uh, pe baza raportului deja existent, uh, întrucât va exista o nouă propunere. Prin urmare, trebuie să așteptăm această nouă propunere a Comisiei, după care uh, vom trata totul conform procedurii de codecizie. Însă, ne gândeam că e chiar important ca Parlamentul, cât se poate de devreme în cadrul acestui proces, să își exprime opinia în legătură cu acest uh, subiect al traficului de persoane astfel încât această uh, opinie să poată să fie apoi uh, consolidată în, uh, și luată în considerare în noua propunere a Comisiei. De aceea, raportorul uh, din Comisia Libe și raportorul nostru au decis să elaboreze o întrebare orală. Mi s-a părut că aceasta este cea mai bună manieră de a aborda situația actuală. Prin urmare, decizia pe care trebuie să o luăm noi acum se leagă de două întrebări orale către Consiliu și Comisie și am ajuns la un acord cu Comisia Libe în ceea ce privește uh, rezoluția. Mai târziu uh, vom elabora și un text. Însă, deocamdată, avem doar uh, două întrebări orale care trebuie să fie discutate acum. Prin urmare, deschid acum uh, discuția, dându-i cuvântul doamnei Bauer pentru a ne pune la curent uh, cu activitatea legată de aceste două întrebări orale. Doamna Bauer, aveți cuvântul. Köszönöm szépen elnök asszonynak, hogy uh, gyakorlatilag leírta. mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru faptul că ați descris starea de fapt. Această temă este încadrată la o procedură mai specială, care până acum nu era una foarte obișnuită, motiv pentru care există mai, mai multe probleme. În trecut au existat două posibilități. Propunerea pentru decizia cadru a ajuns la timp în Parlament. Am fi putut astfel să decidem să acceptăm procedura de consultare Astfel, Consiliul în perioada imediat următoare ar fi putut să accepte această decizie cadru. Însă un lucru a fost clar. Odată ce tratatul de la Lisabona va fi intrat în vigoare, lucrurile se vor schimba. Astfel, Comisia Libe a fost de părere și Parlamentul împărtășește această opinie că ar trebui să încadrăm totul în cadrul procedurii de codecizie. Tocmai de aceea ar trebui să înaintăm Comisiei și eh, Consiliului un raport cu privire la ceea ce este important pentru noi și ce ne dorim noi în acest caz. De aceea, împreună cu Comisia Libe, am ales această cale de urmat, această procedură. împreună cu Comisia Libe vom putea să colaborăm mult mai bine pentru a prezenta lucrurile mult mai clar. Colaborarea mea a fost foarte bună cu această comisie. Se pare că este foarte important în cadrul acestei proceduri că în această după-amiază Comisia Libe va vota și va accepta acest test, te, text, însă noi nu îl acceptăm în forma sa actuală. Asta pentru că este destul de neobișnuit și de nou. Tocmai de aceea lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui. Întrebările care au fost adresate sunt foarte corecte și foarte corect redate. Dar există anumite rezerve care vin din partea verzilor. Nu doar din cauza că procedura este una neobișnuită, ci și munca în sine este relativ neobișnuită. Timpul pe care l-am avut la dispoziție a fost foarte scurt, tocmai de aceea toți raportorii din umbră au trebuit să fie și ei implicați, asta din, ambe, din partea ambelor comisii. Iarăși un lucru destul de neobișnuit, însă numai așa a fost posibil să accelerăm puțin procesul consultării. Am vrut să mai spun încă un lucru. Din partea verzilor există anumite rezerve, după cum am spus deja, dar sper că sunt doar niște neînțelegeri care stau la baza acestor rezerve și că vor putea fi soluționate. Există anumite rezerve cu privire la uh, chestiunea cererii de pe piață. Uh, s-a pus problema să fie abordată și această chestiune pentru că toate analizele noastre arată foarte clar și nu doar analizele noastre, avizele noastre, ci și altele făcute. Deci toate acestea toate acestea arată că, de fapt, în acest domeniu, cererea este cea care facilitează apariția fenomenului de trafic de persoane. Toți raportorii au fost de acord cu acest lucru, motiv pentru care doresc să rog comisia noastră să sprijine acest text. Mai târziu vom ajunge și la textul deciziei în sine, un text care este puțin mai stufos și mai problematic. Cred însă că putem să cădem de acord asupra unei, unei versiuni finale a textului. Mai apoi vom prezenta acest text cu acordul tuturor raportorilor și a raportorilor din umbră și vom cere acordul comisiei. Aș dori să-i mulțumesc lui Carolin, colega de la secretariat, pentru că ne-a stat mereu la dispoziție și ne-a ajutat. Îți mulțumim! Vă mulțumesc, doamnă Bauer. Mulțumesc pentru această prezentare foarte clară a stării de fapt. Iată, un nou fel în care putem să ne îndeplinim sarcinile și este foarte bine că abordăm această nouă metodă. Este foarte bine că raportorii și raportorii din umbră din ambele comisii s-au implicat de vreme în acest proces. Am, mai am încă o întrebare. Există remarci cu privire la acest subiect? În cazul în care nu există, atunci putem să acceptăm să adoptăm aceste două întrebări orale în forma lor actuală. Foarte bine. Aș propune acum să votăm pentru ambele întrebări orale. Cine este pentru cele două întrebări orale? Ridicați mâna, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este foarte clar și că putem să acceptăm aceste două întrebări orale. Felicitări, doamnă Bauer! Ați muncit foarte bine împreună cu raportorii din umbră din Comisia Libe. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre măsuri pentru îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor gravide care au născut de curând sau care alăptează. Aș dori să reamintesc membrilor comisiei că raportul pregătit mai devreme în plenară ne-a fost retrimis la comisie în mai 2009. Pe data de 16 iulie, așadar, comisia noastră la ședința coordonatorilor a decis următorul lucru. Să lucreze în continuare la acest raport. Doamna Estrela a primit sarcina de a emite acest raport. Pe data de 4 noiembrie am av- a avut loc un schimb de opinii în uh, comisia noastră împreună cu secretarul de stat al Ministerului de Ocupare a Forței de, Mun- uh, Forței de Muncă, ministrul din Suedia, Astfel s-a ajuns la concluzia că Consiliul nu poate să ia o decizie în acest sens până când nu vom uh, parcurge acest, această chestiune într-o primă lectură. Astfel, astăzi discutăm despre raportul doamnei Estrela. Îi dau acum cuvântul colegei noastre pentru a ne prezenta această temă. Doamne Estrela, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că am putut să modificăm ordinea de zi astfel încât să putem să discutăm mai devreme despre raportul meu, pentru că apoi să mă pot întoarce la Lisabona. Acolo o să pot să particip la sesiunea pentru intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor mei care au preluat funcția de raportor din umbră și care, prin intermediul rapoartelor lor și prin intermediul criticilor enunțate, și-au adus contribuția la acest raport pe care doresc să-l prezint, să prezint astăzi. În ultimele luni am ținut diverse reuniuni cu diversi participanți, cu raportorii din umbră, cu reprezentanții comisiei, cu uh, reprezentanții Consiliului, cu reprezentanții Comisiei de, pentru Afaceri Sociale și cu sindicatele. Am, uh, m-am întâlnit și cu organizații care reprezintă drepturile femeilor. Așadar, uh, Ceea ce am încercat să fac a fost să ascult vocile tuturor, ale tuturor părților implicate pentru a prelucra această directivă. Am încercat astfel să iau în calcul contribuția tuturor acestora. Toate grupurile politice, cu excepția grupului PPE, au venit cu propuneri, propuneri pe care le-am inclus în această versiune a raportului, versiune pe care vă prezint astăzi și pe care o vom discuta împreună ulterior. Am dorit să obțin un consens cât se poate de larg care să vină în interesul femeilor, în interesul copiilor și, nu în ultimul rând, în interesul întregii societăți. Trecem printr-o perioadă foarte dificilă, asta o știm cu toții. Totodată, însă, știm că legislația de acum nu trebuie creată pentru mâine sau poi mâine, ci pentru următoarele decenii. Tocmai de aceea, uh, țin să spun că această directivă pe care o discutăm astăzi este deja veche de 17 ani. Acest lucru înseamnă că legislația care va fi emisă acum pentru a înlocui această directivă va, fi, va avea o viață poate la fel de lungă. Nu știm exact cât de lungă, dar cu siguranță va dura câteva decenii. Tocmai de aceea, țelurile pe care le stabilim acum trebuie să fie înalte. Nu trebuie să ne gândim doar la viitorul apropiat, ci și la ceea ce va fi în viitorul mai puțin îndepărtat, mai îndepărtat. se cunosc deja elementele esențiale ale acestui raport. Este vorba despre 73. Însă cele mai importante amendamente sunt cele care se referă la prelungirea concediului de maternitate. Este vorba de o creștere de la 14 la 18 săptămâni în propunerea mea. La acest capitol însă aș dori să vin cu o adăugire. Am discutat cu mai mulți colegi, am discutat și cu reprezentanții ai diferitelor grupuri politice. De aceea am ajuns să fiu puțin mai flexibil, așadar dacă majoritatea nu este de acord cu opinia mea, atunci am putea să optăm pentru versiunea reducerii concediului de maternitate și să spunem următorul lucru. Să spunem că o parte a concediului de maternitate este folosit de mamă și o parte de, ambele, de ambii părinți. Așadar, au existat colegi care au spus că ar trebui să prevedem 18 săptămâni pentru concediul de maternitate și Celelalte două săptămâni ar trebui să reprezinte concediul pentru partenerul de viață. Au existat și propuneri pentru 16 săptămâni de concediu de maternitate, pentru a avea mai apoi 20 de săptămâni în total. Atâta, asta atâta timp cât două săptămâni revin și partenerului de viață al mamei. Acest lucru înseamnă că această directivă preia niște lucruri care deja sunt în curs în anumite țări, în Spania, în Suedia și așa mai departe. Acolo există deja această împărțire a concediului de maternitate între partenerii de viață sau între soț și soție. Acest lucru înseamnă că aceștia pot să fie relativ flexibili când iau decizia asupra concediului de maternitate și când iau în considerare soluția optimă pentru, acest, pentru cuplu. Mereu este vorba de o împărțire echitabilă între sarcinile parentale pentru a ne atinge obiectivele, trebuie să asigurăm o reconciliere între viața profesională și familială. Recent am aflat încă un lucru, uh, un lucru important și pentru că asta s-a întâmplat cu puțin timp în urmă, nu am avut timp să îl preiau în totalitate. Această informație mi-a parvenit de la uh, Institutul Suedez de Industrie și Economie. Acolo s-a constatat că există foarte puține femei în funcții de conducere. De asemenea, ne este atrasă atenția și asupra faptului că uh, cu cât concediul de maternitate durează mai mult, cu atât șansele femeilor de acolo să avanseze în carieră sunt reduse. Altfel spus, maternitatea reprezintă un impediment în uh, evoluția pe plan carieristic. Nu este aici vorba doar despre conceptul de maternitate, care joacă un rol foarte important în evoluția carierei. Nu doar acest element trebuie să fie luat în calcul când discutăm despre șansele egale între bărbați și femei, ci trebuie să discutăm și despre niște structuri sociale care să fie introduse, cum ar fi uh, instituții de îngrijire a copilului, grădinițe, uh, pentru ca femeile să poată să-și exercite într-adevăr drepturile profesionale la adevăratele standarde, fără să se simtă vinovate că fac acest lucru. Este inacceptabil ca femeile să fie obligate să aleagă între sarcina lor ca mamă și sarcinile lor profesionale. Trebuie să le oferim posibilitatea să poată să aducă aceste două aspecte într-un echilibru perfect. O altă chestiune care este importantă la acest capitol este aceea a indemnizației complete, adică a acordării unui salariu întreg în primele șase, în primele șase săptămâni de după naștere. Acestea sunt uh, săptămânile văzute ca fiind obligatorii pentru revenirea în plan fizic a mamei. După cum am spus, salariul trebuie să fie plătit integral în această perioadă imediat următoare sarcinii. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci trebuie ca cel puțin 85% din întregul salariului să fie acordate. Familiile nu trebuie să sufere din motive financiare pentru simplul fapt că se decid să aibă un copil. Discutăm aici despre dreptate socială și, nu în ultimul rând, discutăm și despre obiectivele europene de a crește rata natalității pe ansamblu. Există și alte propuneri importante care au fost emise, de exemplu, concediu de maternitate adițional pentru cazuri mai speciale în care, de exemplu, femeia are nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni sau La fel se discută și despre posibilitatea ca femeia să se angajeze la distanță și să lucreze de acasă. Apoi discutăm și despre măsurile de protecție împotriva concedierii pe motive de maternitate. În termen de 12 săptămâni de la întoarcerea la muncă este interzisă concedierea. ar trebui să existe și niște prevederi speciale privind concediile de maternitate alocate, acordate în cazul în care s-a adoptat un copil. Nu în ultimul rând, ar trebui să aibă loc și o evaluare de risc la locul de muncă pentru a evalua sănătatea reproductivă. Nu în ultimul rând, ar trebui să fie prevăzut și dreptul la alăptare, adică o perioadă minimă pe zi pentru alăptare. La urma urmei, aceasta este și recomandarea OMS-ului. OMS-ul spune că alăptarea trebuie să fie promovată pe cât posibil. Aș dori să vă mai reamintesc un lucru la final – această directivă, mai precis această propunere pentru uh, reformarea directivei, a lărgit domeniul de aplicare al acesteia. Articolul 137 a fost combinat cu articolul 141. Este vorba aici despre egalitatea între sexe. Deci, domeniul de aplicare al acestei directive a fost extins în această propunere făcută de mine, lucru care face posibil acum să depunem amendamente, amendamente care să ducă la o reconciliere între viața profesională și cea familială, în cazul maternității. Intenționez de asemenea să abordez aici, uh, dintr-un nou unghi, chestiunea maternității și paternității. În trecut, femeile erau cele des asociate cu funcția reproductivă decât cu funcția productivă la locul de muncă. Mereu femeile uh, au fost cele luate în calcul pentru astfel de chestiuni dar astăzi discutăm despre egalitatea la locul de muncă. Femeile trebuie să aibă aceleași drepturi cu bărbații. Și nu în ultimul rând, aș dori să îi rog pe toți colegii mei ca împreună să încercăm să ajungem la cele mai bune soluții. Asta pentru a veni uh, în îndeplinirea așteptărilor pe care familiile le au de la noi în momentul în care se decid să aibă un copil. Această directivă nu este destinată doar protecției femeilor însărcinate sau care alăptează, nu este destinată doar asigurării sănătății și securității acesteia, acestora, este vorba și, nu în ultimul rând, despre egalitatea între sexe. Vă mulțumesc! Stort tack, fru Estrella, för den här... Mulțumesc, doamnă Estrela, pentru că ne-ați făcut această prezentare. Am o listă de vorbitori acum. Prima pe listă este doamna Astrid Luling și apoi doamna Lucas. Doamna Luling, vă rog, aveți cuvântul. Mai întâi trebuie să spun că raportorul nostru din umbră, doamna Zaborska, ar trebui să vorbească și după aceea aș vorbi și eu. Mi se pare normal să vorbească doamna Zaborska. Președintele, doamna Zaborska are cuvântul. Uh, priznam sa, že som si nemyslela, že buď... Mulțumesc, doamna președinte. Mărturisesc că nu am crezut că ne vom ocupa atât de repede de acest raport. Îmi cer scuze, din păcate, nu pot să spun că raportoarea a, a, a emis într-adevăr un nou raport, pentru că am luat raportul cel vechi, care a fost respins, l-am comparat cu cel actual și uh, trebuie să spun că constat că există două texte aproximativ identice modificările sunt relativ minore. Grupul PPE constată așadar că, din păcate, raportoarea nu a putut să își îmbunătățească, să îmbunătățească textul. Regret faptul că doamna Estrela nu a acceptat indicațiile și comentariile noastre, comentarii care au fost, um, care au fost enunțate deseori și în repetate rânduri în discuțiile noastre în raport există trei tipuri de concediu. Trei tipuri de concediu asociate cu uh, maternitatea. Este vorba despre concediu pentru creșterea copilului, concediu de maternitate și uh, concediul de paternitate, lucru care este total haotic. Raportul acesta, care este astăzi tratat, trebuie să țină seama de egalitatea între sexe, după cum a spus și doamna Estrela, dar în modul în care se prezintă acest raport astăzi, trebuie să spun că acesta tratează doar uh, concediul de maternitate, doar protecția mamelor în cazul sarcinii după, după ce au născut și în timpul alăptării. Uh, partenerii sociali, în ceea ce privește concediul de creștere a copilului, au fost de acord asupra următorului lucru. Uh, Comisia pregătește acum o discuție cu partenerii sociali pentru concediul de familie, family. Cred că din partea Comisiei va veni un raport pe această temă ulterior. Raportarea a spus că în etapa elaborării raportului a purtat discuții și cu Comisia, cu Consiliul și cu diverse organizații. Și grupul nostru a purtat negocieri cu Comisia, cu Consiliul, am discutat și cu reprezentanții organizațiilor pentru familie și pentru femei. La final s-a ajuns la concluzia că ar fi necesar ca în acest raport să nu fie, să nu aibă loc un amestec și o confuzie între cele trei tipuri de concediu. Grupul PPE a propus, după cum a spus și raportoarea, să avem un document modern. Vrem să ajutăm femeile și vrem să tratăm chestiunea maternității într-o manieră modernă, orientată către viitor. Nu sunt însă de părere că documentul prezentat astăzi uh, atinge aceste criterii. De aceea propun ca comisia noastră să discute despre acest raport doar atunci când vom fi luat în calcul uh, textele tuturor celor trei directive. Deci, directiva privind maternitatea, concediul de maternitate, concediul de familie, concediul de paternitate. Vor trebui prezentate toate aceste idei, pentru că numai după aceea sunt eu de părere că putem să discutăm și să căutăm soluții. Nu mi-ar conveni să ajungem în situația uh, ca în plenară acest raport să fie încă o dată respins. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Zabovska. Și acum mai avem pe listă pe doamna Lucas, eu însumi și doamna Văscut, dar acum voi da cuvântul doamnei Lucas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Um, Opinia mea este că PPE-ul este în minoritate. Aici eu aș vrea să susțin ambele rapoartele doamnei Estrela și de asemenea și abordarea pe care a avut-o și anume de a se consulta cu ceilalți colegi foarte mult. Cred că treaba noastră aici este să vedem care majoritatea și majoritatea este în favoarea unui raport mai progresist, conform direcției pe care a trasat-o ea și atunci cred că acesta este tipul de raport pe care trebuie să-l aducem în plenară. Când vine vorba de problema uh, creșterii ariei de aplicare a acestei directive, este 100% dreptul Parlamentului să facă acest lucru și foarte bine să o facem. Uh, PPE-ul a vorbit despre modernizarea uh, abordării pe care o avem față de uh, plățile uh, pentru concediu de maternitate și cred că e foarte bine să facem acest lucru combinând lucrurile așa cum a făcut-o doamna Estrela. Deci grupul meu susține în totalitate concediul obligatoriu plătit parental de două săptămâni. Trebuie să fie inclusă în raport această chestiune, trebuie să fie obligatorie, pentru că altfel oamenii nu o să-și permită să-și ia acest concediu și tot vorbim în acest Parlament despre idealuri înalte, cum ar fi un echilibru mai bun între viața de familie și muncă, dar atunci când vine vorba de o măsură concretă ca să facilităm acest lucru, ezităm să o facem. Cred că partenerii sociali așteaptă de la noi Uh, un set de politici mai moderne, mai progresiste și aceasta este chestiunea pe care o face raportul. Cred că e vorba de a obține un echilibru mai bun între viața de familie și viața de muncă și acest lucru nu se va întâmpla pur și simplu dacă ne dorim ca să, el să se întâmple, trebuie să luăm niște măsuri concrete. Vreau să susțin în mod special măsurile legate de alăptare. Nu cu mult timp în uh, urmă am fost uh, alungată din uh, din, uh, dintr-o clădire oficială unde eram uh, aleasă într-o autoritate locală pentru că îmi hrăneam copilul, îmi alăptam copilul. A fost o experiență umilitoare, oribilă și nu vreau să se mai întâmple și altora așa ceva. Deci salut aceste prevederi. Uh, un lucru pe care am vrea să-l vedem schimbat, noi, grupul nostru, așa cum știe domnul Estrela, se referă la durata concediului de maternitate așa cum spune în raportul său, dat fiind că concediul de 18 săptămâni este uh, garantat în multe țări, uh, atunci schimbarea de la 14 la 18 este foarte modestă și sunt țări, incluzând și țara mea, care au uh, concedii mai ambițioase, mai lungi. Deci noi vom susține ideea de 24 de săptămâni Sigur, înțelegând că e nevoie de flexibilitate în legătură cu cine a concediu și uh, când, dar credem că un termen de 24 de săptămâni ar fi mai uh, un progres. De asemenea, sper că putem să avem o bună colaborare cu colegii noștri din Comisia uh, de Angajare a Forței de Muncă, și uh, îi îndemn pe colegii de aici să continue să dialogueze cu cei din această comisie pentru a obține un raport bun, pozitiv, care să fie votat de plenară, pentru că asta așteaptă foarte multă lume de la noi și cred că putem să facem acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Lucas cum spuneam, uh, doresc să iau și eu cuvântul acum și să fac uh, două sau trei comentarii. În text se vorbește despre concediu obligatoriu. Și am menționat că în loc ca această referință să fie obligatorie, ea s-ar putea exprima sub forma unui drept. Deci nu ar fi o obligație, ci un drept. Cred că asta ar fi uh, și ar trebui să se aplice acest lucru, indiferent dacă e vorba de mamă sau de tată. Noi considerăm, considerăm că acest lucru este un drept pentru angajat. Angajatul trebuie să aibă dreptul să-și ia această, acest concediu. Nu cred că trebuie să existe acolo cuvântul obligatoriu. Nu cred că este cuvântul potrivit. Concediul ar trebui să fie un drept și, din punctul meu de vedere, este și o chestiune de egalitate în uh, esență. Deci trebuie să existe acest drept la concediu. Nu ar trebui să fie o, chestie, o chestiune uh, pe care oamenii să fie forțați să-și ia, ci să aibă dreptul de a-și Înțeleg uh, rațiunea din spatele utilizării acestui cuvânt obligatoriu și anume protecția specială, ideea de protecție specială, dar cred că uh, aceasta este o, un drept pe care individul și-l poate exercita atunci când cere concediu. Un uh, lucru pe care vreau neapărat să-l discut se referă la această uh, perioadă de șase săptămâni de concediu maternal obligatoriu. Deci dacă păstrăm acest cuvânt obligatoriu, atunci doar mamele vor putea să-și ia acest concediu în primele șase săptămâni. Și cred că în comisia noastră uh, noi avem o perspectivă a egalității de gen asupra lucrurilor și asta este baza noastră de acțiune. Și de aceea cred că este important să transmitem acest semnal egalitar și anume că părin- ă, părinții, ambii părinți au aceeași responsabilitate față de copii și tații și mamele și n-ar trebui să existe această, acest concediu obligatoriu pentru mame, ci ar trebui să fie un drept pentru mamă sau pentru tată de a-și lua acest concediu. Avem studii care arată că în acele țări în care există posibilitatea ca și tații să-și ia concediu, Uh, acest lucru are o influență asupra egalității între sexe și suntem foarte conștienți cu toții de implicațiile uh, de aici. Și anume că și bărbații și femeile pot să se bucure în mod egal de viața și de familie și de cea socială și de cea profesională. Și una din marile probleme uh, Uh, pe care o întâmpină femeile cu experiență uh, de muncă, de lucru, este această uriașă responsabilitate pe care o au uh, prin, față de această așa numită muncă neplătită în cadrul familiei, muncă de creștere a copilului. Dar dacă e posibil în anumite țări ca tații să petreacă mult timp acasă încă de la începutul vieții copilului să-și asume responsabilități, este demonstrat că din acel moment oamenii aceia își, uh, o își asumă o responsabilitate mult mai mare și o parte mult mai mare din aceste activități casnice gospodărești și devin mult mai activi în cadrul familiei, au uh, grijă de copil, uh, cum spuneam, își manifestă o responsabilitate crescută față de viața de familie. Deci o experiență care îmbogățește nu doar copilul, ci și familia în întregul ei. Și îmbogățește viețile noastre, pentru că dacă putem să și lucrăm, să avem și o viață socială și să avem și o, o viață de familie bună. O altă chestiune legată de alăptat. Înțeleg și o înțeleg pe doamna Luca și sunt de acord cu ce a spus că pentru acele femei care aleg să alăpteze, ele ar trebui să poată decide pentru cât timp uh, fac acest lucru și ar trebui să ca mamele care doresc să facă acest lucru să aibă uh, posibilitatea să o facă. Vă reamintesc recomandarea din 2002 care spune că alăptatul este cel mai bun mod de a hrăni copilul până la vârsta de șase luni și înțeleg perfect faptul că oamenii au puncte de vedere foarte puternice aici, că e un subiect important. Avem recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și am avut și o dezbatere foarte largă asupra faptului că în multe țări în curs de dezvoltare eh, se produce un fel de comercializare a acestui sector eh, cu eh, vânzările de, de lapte, mm, formule pentru, pentru bebeluși. Deci interesele comerciale sunt foarte puternice. Și de multe ori, mai ales în țările în curs de dezvoltare, aceste amestecuri. Aceste formule sunt diluate, nu sunt folosite corect și nu îndeplinesc nevoile nutritive ale copilor din acele zone și sunt probleme. S-a discutat această chestiune în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și s-a făcut referință în special la situația din țările în curs de dezvoltare. În ce privește uh, alăptarea, așa cum stau lucrurile acum, cred că cum să mă exprim uh, cred că uh, cumva formularea aceasta oarecum culpabilizează mamele care nu pot alăpta. Uh, eu cred că e important să spunem că uh, alăptarea este importantă și valoroasă atunci când e posibilă. Dar nu cred că putem noi să stipulăm de la nivelul Uniunii Europene că mamele ar trebui să își alăpteze copiii până la vârsta de șase luni. Pentru că și asta trebuie să fie până la urmă Uh, un drept uh, aflat la latitudinea mamelor. Cum spuneam, sunt femei care nu pot alăpta până la șase luni și nu doresc uh, ca într-un proiect de directivă să dăm loc la interpretarea că acei copii care nu sunt alăptați până la șase luni sunt într-o situație mai, mai rea decât alții. Acestea ar fi opiniile mele și eh, sper că putem continua discuția și mm, sper că vom reuși să clarificăm utilizarea acestui termen obligatoriu și mai degrabă să-l exprimăm ca un drept. Următoarea persoană este doamna Boscurt și după aceea doamna Luling. Doamna Boscurt. Uh, ik wil beginnen met uh, toch eventjes in herinnering te brengen dat in de plenaire versla, uh, vergadering het verslag niet van... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă amintesc că acest raport nu a fost respins în plenară, ci a fost amânat. Aici, în comisie, a fost adoptat și acum trebuie să votăm. Aș dori să îi mulțumesc doamnei Estrela că s-a consultat cu toate grupurile politice, cu toate părțile vizate pentru a îmbunătăți acest raport. În opinia mea, acesta este acum îmbunătățit și cred că putem să-l folosim. Este vorba despre interesul mamei, despre interesul familiei. Modernizarea este cuprinsă, desigur, în acest raport. Nu este vorba strict despre mamă, este vorba și despre tată, despre partenerul de viață. Deci trebuie să vedem că sunt și toate acestea cuprinse. Sigur că lumea nu este formată doar din mame, ci și din alte persoane care au fost menționate în raport. Uh, cu referire la acest cuvânt menționat adineaul, obligatoriu, da, și eu sunt de acord că ar fi bine să menționăm că mama este îndreptățită și nu obligată. Ar suna mult mai bine. În opinia mea, această modificare este binevenită. Acestea au fost chestiunile pe care am vrut să le abordez eu. În rest, sper că putem să cădem cu toții de acord și să adoptăm acest raport. La urma urmei, este vorba despre interesele multor oameni, interese ale taților, ale mamelor, ale partenerilor, care, uh, ale căror interese le reprezentăm noi aici. Vă mulțumesc, doamnă Boscot. Doamna Luling are acum cuvântul. Mai apoi, doamna Clars. Vă rog. Mersi, doamna. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să reamintesc faptul că ne confruntăm cu o propunere de directiv, care promovează îmbunătățirea uh, siguranței și sănătății lucrătoarelor uh, însărcinate, a lucrătoarelor care tocmai au uh, născut sau care alăptează la locul de muncă. Vorbim despre un proiect de raport, nu de un al doilea proiect de raport, pentru că cel de-al doilea va fi chiar raportul în sine, nu un proiect de raport. Or, eu Trebuie să vă spun că doamna Estrela are un uh, rar talent de a uh, încărca textul prin uh, considerații care n-au nimic de a face cu subiectul în sine și care nu își găsesc locul într-un text legislativ. N-ar trebui să uităm faptul că aceasta este o rezoluție, nu este o listă de cumpărături. Trebuie să ajungem la un text legislativ aplicabil în toate statele membre. Și nu cu asemenea propuneri vom reuși să ne atingem scopul. Eu am impresia că facem amendamente de dragul de a le face. Nu vreau să știu exact cât costă această ă, propunere care nu se poate aplica, o propunere negândită, vorbim despre o activitate care nu uh, presupune niciun fel de legătură cu dreptul uh, muncii, este uh, o activitate depusă care a, fost, care a înregistrat foarte multe repetiții, contradicții, iar eu cred că ar trebui să spunem că textul trebuie refăcut. pentru că până la urmă trebuie să luăm în considerare obiectivul uh, directivei. Ascultând opiniile exprimate aici și ascultându-vă și pe dumneavoastră, doamnă președinte, am impresia că trăiesc pe altă lume. Pentru că există o nouă ordine. Femeile sunt cele care sunt însărcinate, care rămân însărcinate, nu bărbații. Ori dumneavoastră vă gândiți doar la uh, protecția, concediul de paternitate, la uh, capacitatea de procreere a bărbaților. Asta vă interesează mai mult decât protecția maternității. Ori aceste ipoteze sunt extrem de periculoase, mai ales teza dumneavoastră care spune că n-ar trebui să prevedem un concediu obligatoriu. Eu am făcut primul raport legat de protecția uh, maternității. Deja de 20-30 de ani discutăm de asemenea chestiuni. Prin urmare, trebuie să existe o obligație uh, care să vizeze sănătatea femeii și a copilului înainte și după naștere. Iar acum, dumneavoastră doriți să schimbați totul. Sincer, cred că ar trebui să mai uh, reflectați și să vedeți care sunt obiectivele dumneavoastră și care este pericolul pe care sunteți pe care să îl creați când vine vorba despre protecția femeilor și a copiilor. Eu trebuie să vă spun că, din punctul meu de vedere, acest text este imposibil de neaplicat, iar eu spun că el trebuie refăcut. Pentru că, dacă o majoritate a acestei comisii consideră Uh, că textul este bun și că poate fi uh, adoptat, atunci vă urez mult succes în ceea ce privește concilierea, dacă veți ajunge la asta. Eu voi face totul pentru a evita o asemenea propunere sau faptul sau situația în care o asemenea propunere ar putea fi înaintată comisie, pentru că comisia cu siguranță o va uh, considera uh, ridicolă. Nici acum nu suntem luați uh, prea în serios, însă dacă înaintăm o asemenea propunere comisiei, atunci cu siguranță comisia și Consiliu uh, vor afirma că nu ne concentrăm aici pe protecția maternității. Uh, Partenerii sociali sunt uh, pe cale de a negocia acum concediul de paternitate. Uh, deja partenerii sociali au negociat din punctul de vedere al concediului parental acest uh, text și noi ne-am decis să facem o rezoluție. Prin urmare, noi ar trebui să elaborăm o legislație mai bună în ceea ce privește concediul paternal. De ce doriți ca aici să facem un talmeș-balmeș care nu poate fi deloc aplicat. Prin urmare, cer să se reformuleze acest text și să ne concentrăm asupra aspectelor esențiale, pentru că dacă doriți să întârziați uh, reforma, atunci uh, cu siguranță uh, trebuie să depuneți o activitate similară cu acest, în ceea ce privește acest raport. Mulțumim, doamnă Clas, aveți cuvântul. Apoi doamna Garcia Perez. Doamna Clas, mai întâi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș... Sunt de acord cu ceea ce a spus Ana Zabovska. Ne învârtim într-un cerc și discutăm mereu și mereu aceleași lucruri care nu se îmbunătățesc. Trebuie să discutăm încă o dată despre aspectele esențiale, pentru că Iată, ne aflăm și într-o nouă formulă în această comisie, motiv pentru care apelez și la noi membrii uh, europarlamentari să se gândească și ei la chestiunile de principiu. Să vedem unde vedem necesitatea egalității de gen. După cum a spus și Astrid Lulling, Uh, și eu împărtășesc această teamă, teama că noi, ca, în calitate de femei, renunțăm la ceva, la un lucru care, la care n-ar trebui să renunțăm. Noi, femeile, suntem singurele care dăm viață copiilor și care purtăm această povară. Nu putem să împărtășim această sarcină așa cu una cu două. Această directivă se și numește Directivă pentru îmbunătățirea securității, sănătății uh, lucrătoarelor gravide care au născut de curând sau care alăptează la locul de muncă. Iată care este titlul. Un titlu foarte îndreptățit de la care deviem acum în mod absolut inutil pentru că implicăm și pe bărbați. Nu putem să facem acest lucru. Mama natură dictează foarte clar cum sunt aceste lucruri, nu trebuie să ne amestecăm noi. Tocmai de aceea v-aș ruga să discutăm în termeni foarte clari despre acest drept al femeilor, un drept pentru care am luptat cu toatele, un drept care trebuie să fie, menționat, uh, să fie menținut în plan european. Este vorba despre un drept pe care putem să-l îmbunătățim și pe care putem să-l extindem, pentru că mai sunt și alte lucruri care trebuie luate în calcul. Se pune problema dacă în anumite dimensiuni Europa are putere de acțiune. Să vedem, este important ca noi să intervenim în diferitele sisteme europene? Deci, iarăși, este vorba despre aceste chestiuni de principiu unde există foarte multe întrebări rămase deschise. În țara mea, situația este foarte diferită față de cea din Luxemburg, de exemplu, unde totul merge prin uh, Casa de Asigurări de Sănătate și uh, Uh, când vine vorba de maternitate. Deci este vorba despre niște costuri care rezultă în urma lor în calcul a chestiunii maternității și acum ne trezim că lucrăm la vârf fără a avea o bază, o chestiune de principiu. Deci, în primul rând, aș vrea să vă spun că dacă vrem într-adevăr, să construim ceva pe vechea directivă, atunci trebuie să fim foarte precauți. Astăzi ar trebui să fim, să fim foarte fericiți că sărbătorim intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care oferă mai multe competențe Parlamentului. Ar trebui să luăm aceste competențe și să le utilizăm cu responsabilitate, cu responsabilitate în numele femeilor din Uniunea Europeană, Tocmai de aceea fac un apel la toți cei din comisie să facă acest lucru pe viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă Clas, doamna Garcia Perez. Și apoi doamna Ove. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun mai întâi că în această comisie cu toții suntem de acord că avem o responsabilitate atunci când vine vorba despre implementarea acestei directive. Însă, nu sunt de acord uh, cu faptul că unii consideră că uh, ei sunt responsabili, iar uh, ceilalți sunt uh, oarecum uh, irresponsabili. Există aici uh, o cerință de a fi capabil să înțelegem diferite puncte de vedere. Eu una pot să fac asta, însă nu pot să accept uh, ca unii să afirme că poziția mea este periculoasă sau uh, uh, o poziție de altă natură, așa cum a fost ea descrisă anterior. Evident, există diferențe, însă aceste diferențe trebuie respectate. Vorbim despre o directivă care vizează maternitatea și toate persoanele din cadrul acestei comisii doresc să apere maternitatea. Eu doresc să fac acest lucru, asigurându-mă că femeile se bucură de aceleași uh, poziții ca și bărbații atunci când vine vorba uh, de a fi mame sau de a fi competitori uh, cu șanse egale pe piața uh, muncii. Concediul de paternitate presupune că femeile și bărbații pot fi considerați uh, actori uh, cu, cu răspundere um, egală atunci când e vorba de creșterea unui uh, copil. Să zicem, atunci când uh, o mamă dorește să ocupe un loc de muncă uh, și se naște întrebarea dacă este căsătorită sau nu, sau dacă plănește să aibă un copil sau nu, ei bine, un bărbat în situația acestei femei nu s-ar confrunta cu aceste întrebări, pentru că angajatorul, evident, știe că acest bărbat nu uh, va renunța la uh, muncă pentru concediu de paternitate pentru o perioadă prea lungă de timp. Deci noi încercăm să uh, luptăm pe două fronturi pentru a găsi un teren de acțiune egal. Dorim să reconciliem viața de familie cu viața profesională și dorim să ne asigurăm că și mamele cât și tații pot să se implice în mod egal în creșterea copilului, în îngrija copilului, mai ales în prima fază uh, a vieții acestuia. Practic, um, noi luptăm pentru uh, ambele sexe. Evident, femeile în primele zile de viață ale copilului uh, trebuie să împărtășească um, îngrijirea cu cel pe care l-au ales pentru a-și întemeia o familie. Și noi uh, trebuie să ne asigurăm că această directivă uh, se referă și la concediul de paternitate. Dacă nu dorim să folosim termenul obligatoriu, atunci de ce uh, să nu spunem concediu de paternitate plătit? În Spania, în țara mea, acum câțiva ani a devenit posibil ca bărbații să uh, se folosească de acest concediu de paternitate, însă nimeni nu a optat pentru acest lucru. Însă odată ce acest concediu a devenit uh, plătit, în primul an uh, de implementare al acestei legi, 80% din noi tați s-au folosit de această posibilitate și și-au luat concediul de paternitate plătit. Prin urmare, cred că e important să reținem acest element. Iar în ceea ce privește alăptarea, Cred că dacă putem să avem mintea deschisă la schimbări, atunci totul este posibil. Putem să dezbatem problemele, putem să incorporăm uh, anumite detalii uh, atunci când suntem cu toții mai mult sau mai puțin de acord asupra lor și uh, reprezintă unul dintre aceste subiecte. Putem uh, spune uh, că vorbim de alăptare uh, o oră pe zi, dar uh, există și situații care nu pot să, uh, în care femeile nu pot să alăpteze pentru o oră sau uh, nu pot să alăpteze deloc. Prin urmare, așa cum spune legea în Spania, um, după ce femeile revin la muncă, pot să beneficieze de o oră liberă pentru a-și alăpta copilul sau în caz că apar probleme uh, pot uh, să-și ia un nou concediu, să spunem, de o săptămână. Nu mai uh, e mult de spus în legătură cu um, alăptatul, însă aș dori să rog colegii să fie mai înțelegători. Eu înțeleg diversele opinii din cadrul acestei comisii. Vorbim despre 24 de săptămâni, apoi de, 8, de 18, despre uh, 12 pentru tată, pentru mamă. Sunt foarte multe elemente aici pe care putem să le dezbatem, asupra cărora putem ajunge la un acord, însă e un aspect important atunci când vorbim despre sănătatea femeilor ca um, partenerul uh, femeii să fie și el uh, implicat uh, în îngrijirea copilului încă din prima zi de viață a acestuia. Mulțumim foarte mult, doamnă Gasia Perez. Următorul vorbitor este doamna Ovir. Mulțumesc uh, foarte mult! Am fost uh, uimită de ceea ce au afirmat uh, anumiți antevorbitori și vreau să vă spun că totuși trăim în secolul al XXI-lea și trebuie, bineînțeles, să păstrăm ceea ce am obținut deja, însă nu trebuie să uităm faptul că deja directiva este foarte veche. Cred că suntem obligați să o îmbunătățim încă și mai mult. Și aceasta pentru că deciziile noastre de astăzi vor afecta viitorul, nu doar viitorul apropiat, ci și viitorul pe termen lung. Tot ce propunem aici se leagă de uh, protecția uh, maternității. Am discutat și în cadrul grupului nostru în legătură cu ideologia concept, uh, conceptului de concediu parental și de concediu de paternitate. Când vorbim despre concediu de paternitate, vorbim de fapt despre protejarea mamei și a copilului într-un moment în care uh, aceste elemente sunt cruciale pentru uh, familie. Atunci când uh, copilul așadar este foarte mic. A trebuit să discutăm și dreptul taților de a-și lua concediu pentru o anumită perioadă de timp bine determinată. Poate că ar trebui să existe o obligație din partea statului de a asigura concediu de paternitate plătit. Am putea um, discuta dacă aceste două săptămâni trebuie luate imediat după nașterea copilului sau dacă nu cumva familia poate să decidă când anume uh, trebuie luat acest concediu. Uneori s-ar putea întâmpla ca uh, uh, sănătatea mamei să se deterioreze nu în primele două săptămâni, ci uh, ulterior. Poate ele pot uh, obosi sau uh, pot avea probleme cu uh, alăptarea, prin urmare atunci ar putea beneficia mai bine de ajutorul partenerului. Deci discutăm despre dreptul bărbaților de a beneficia de acest uh, concediu și de obligația statului de a-l plăti. Eu susțin concediul de paternitate pentru că el are legătură cu sănătatea mamei. În același timp, uh, ține de egalitatea de gen și de uh, um, dreptate. Dacă noi încercăm să ignorăm acest uh, subiect sau să-l amânăm sau să încercăm să-l soluționăm prin intermediul altor directive, atunci nu facem altceva decât să îngreunăm situația. Oare ar fi mai rațional să fragmentăm uh, subiectul între diverse directive? Până la urmă, subiectul uh, ar trebui să apară într-un singur document. Mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult, doamnă Ovir. Doamna raportor, din partea uh, Comisiei uh, pentru Cooperarea Fățului de Munte, doamna Plumb ale cuvântul, apoi doamna Thompson și doamna Bosca. Acum, uh, doamna Plumb. Președintă, bună dimineața, dragi colege și colegi. Eu sunt uh, raportor uh, din partea Comisiei de Muncă pe uh, opinia privind directiva care face obiectul acestei discuții. Aș dori, înainte de toate, să îi mulțumesc lui Edit pentru strânsa cooperare și colaborare pe care Uh, am avut-o și o avem uh, pe acest raport. Uh, să vă spun că, într-adevăr, astăzi este 1 decembrie și este ziua în care intră în vigoare tratatul de la Lisabona. În același timp este și ziua națională a țării din care provin, România, și cred că nu numai româncele, cred că toate europencele au nevoie de o viață mai bună. Vorbim cel puțin în țările, uh, în statele noi membre de 20 de ani de reforme și cred că a sosit momentul ca acum, după 20 de ani în statele noi membre, într-adevăr să avem reforme în ceea ce privește viața femeilor și nu numai în uh, statele noi membre, dar și în Europa. Și, într-adevăr, cuvântul sau principiul domeniul egalităii de tratament între femei și bărbați să devină o realitate. Eu cred că dacă unu decembrie 2009 înseamnă acordarea unor puteri sporite uh, nouă Parlamentului European, cred că i uh, drepturile pe care le au în egală măsură femeile i bărbaii din europa trebuie să devină o realitate de aceea eu susin în, în totalitate uh, raportul pe care uh, l a prezentat uh, edit împărtăesc aceeai viziune pe care o prezint i în, uh, în comisia pentru muncă uh, am ascultat cu mare atenie de când am sosit în comisie la ceea ce au spus colegele mele i sigur că aici sunt viziuni diferite dar eu cred că noi ca i membri ai parlamentului european trebuie să dăm dovadă de flexibilitate i să ne să considerăm că trebuie să avem anumite angajamente politice atunci când vorbim de viaa cetăenilor în europa eu consider că această propunere este o propunere gândită nu este o listă de cumpărături avem dreptul să venim cu amendamente prin viziunile pe care le împărtăim fiecare în comisia de muncă uh, sigur că uh, urmărim în principal plecând de la baza legală a directivei îmbunătăirea ă, condiiei ă, siguranei i securităii ă, muncitoarelor la loc femeilor la locul de muncă fie că vorbim de gravide fie că vorbim de femeile care au dat natere protejarea lor când se reîntorc la locul de muncă dar în aceeai măsură urmărim i egalitatea de tratament între femei i bărbai pentru că directiva are ca bază legală articolul o sută patruzeci și unu i pornind de la acesta consider că acest concediu de paternitate trebuie i poate să fie inclus dacă ne angajăm politic în acest raport. este momentul să aducem o îmbunătăire i să avem un raport mult mai progresist. în ceea ce privete uh, am îneles că ai discutat despre perioada obligatorie i Uh, de ase săptămâni după natere a vrea să vă uh, reamintesc că săptămâna trecută um, parlamentul a adoptat uh, o rezoluie privind susinerea conveniilor organizaiei mondiale a muncii. una dintre aceste convenii o sută optzeci și trei face referire la faptul că acest concediu de, concediul de maternitate trebuie să fie luat ase săptămâni după ce uh, femeia a născut aa că în acest spirit putem să susinem cele ase săptămâni după natere al concediului de maternitate. în ceea ce privete perioada i uh, concediului de maternitate i uh, plata aferentă concediului de maternitate în comisia de muncă s a degajat clar o opinie generală aceea de susinere uh, a unui, a unui full payment pe toată perioada duratei concediului de maternitate sigur că viziunile uh, Uh, sunt diferite în ceea ce privete perioada uh, eu susin o perioadă de <clears throat> douăzeci de săptămâni privind concediul de uh, maternitate aa a fost prezentată în opinie iar în ceea ce privete concediul de paternitate sigur că el este în obiectivul nostru i consider că dacă ar fi prins în acest raport Uh, acesta ar deveni mult mai progresist iar uh, protejarea femeilor i egalitatea de tratament între uh, femei i bărbai ar deveni într adevăr o realitate i atunci când vorbim de, de, labor, de, de piaa muncii. Dacă vorbim de dreptul femeii, acela de a avea, deci considerăm concediul de maternitate un drept al femeii i vorbim de drepturi egale între femei i bărbai cred că uh, uh, concediul de paternitate trebuie să fie inclus în această directivă cu atât mai mult cu cât i dreptul copilului de a avea îngrijiri bune uh, trebuie să nu fie scăpat din vedere ca angajamente politice pe care noi ni le am asumat. Deci susțin, uh, susțin ceea ce s-a prezentat uh, în, uh, comisie, în, în Comisia FAM de către colega mea Edi și sper ca într-adevăr acest raport să devină unul uh, progresist, într-adevăr Parlamentul să poată să aducă îmbunătățiri. Mulțumesc! Vreau să vă mai spun că în, în Comisia de Muncă uh, Uh, raportul, opinia uh, va, fi votată pe data de 27 ianuarie. Mulțumesc foarte mult, doamnă Plum. Doamna Costa este următorul vorbitor și apoi doamna Thompson. Doamna Costa. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că ar trebui să începem uh, prin a recunoaște un lucru. Uh, nu vorbim aici doar despre nevoia de a uh, realiza un echilibru între viața profesională și personală, între egalitatea dintre femei și bărbați și așa mai departe, ci este o problemă filozofică, dacă vreți, de a avea un echilibru cultural. Sigur că ar trebui să păstrăm caracterul specific al maternității și n-ar trebui să uh, încercăm să nivelăm din punct de vedere cultural uh, lucrurile, dar, pe de altă parte, suntem uh, legislatori și ar trebui să încurajăm responsabilitatea egală între femei și bărbați atunci când vine vorba de maternitate și respectiv paternitate. În ce privește acest uh, raport, E adevărat că Probabil uh, adăugând unul sau două lucruri uh, la text l-am putea îmbunătăți, dar cred că asta este o chestiune secundară. Chestiunea principală și care a fost exprimată foarte clar de doamna Streller aici este că uh, ce încercăm noi să facem este să îmbunătățim baza legală a propunerii Comisiei, față de propunerea Comisiei. Și ce încercăm să facem, și sper că ne va ajuta și președinția spaniolă, deci ce încercăm să facem este să ne asigurăm uh, de faptul că uh, conținutul directivei este îmbogățit și că trecem dincolo de uh, concediu de maternitate și includem și conceptul de concediu de paternitate și de concediu parental asta este, uh, au fost doi pași foarte importanți care au schimbat situația în acest domeniu, directivele din 92 și 96. Să nu uităm uh, aceste două chestiuni și cred că trebuie să le avem în vedere la oaltă. vorbim aici de un progres cultural, uh, de un, de un progres uh, foarte important, dar aș fi uh, mai prudentă în legătură cu două chestiuni. Discuția despre termenul obligatoriu sau neobligatoriu în cazul concediului. Trebuie să avem mare grijă, pentru că această idee de a avea prevăzut obligatoriu uh, acest uh, concediu a fost uh, și a avut originea nevoia de a proteja anumite drepturi uh, ale mamei înainte de naștere și după naștere, perioada în care femeia este cea mai vulnerabilă, de asemenea din nevoia de a proteja drepturile copilului și, cum spuneam, pentru a proteja mama în situația vulnerabilă în care se află pe piața muncii, într-o perioadă în care se poate uh, găsi, uh, se poate trezi exploatată, concediată și mai departe. Cred că foarte important este să nu dăm înapoi în legătură cu caracterul obligatoriu, pentru că o mamă este vulnerabilă din două puncte de vedere pe piața muncii uh, și în legătură cu concediul maternal. Uh, alături de drepturile uh, mamei, care sigur că trebuie să fie protejată, protejată împotriva vulnerabilităților sociale, protejată împotriva exploatării într-o anumită perioadă a vieții uh, sale, o perioadă foarte dificilă. Deci, dincolo de aceste drepturi, ar trebui să existe uh, un drept și nu o obligație, deci un drept al taților să aibă o perioadă care ar putea spune că e obligatorie. În Italia e vorba de 3 luni, aici noi vorbim de 20 de săptămâni. Dar să ne asigurăm că este vorba de un drept plătit. Cred că asta e diferența. În Italia asta a fost chestia, chestiunea principală, pentru că în Italia, dacă s-a hotărât să-i plătim pe tați, atunci tații luau uh, acest concediu. Dacă nu, și luau mamele dacă nu erau plătiți tații. Deci ar trebui să existe un drept la concediu paternal plătit. Sigur, poate că am altă, diferen- altă opinie față de alți colegi, dar am vrut să o exprim ca să vedem cum putem să ajungem la un punct comun. Uh, mi se pare că există alte puncte de asemenea foarte importante. De exemplu, chestiunea părinților adoptivi. Un copil adoptat, uh, adoptarea unui copil este echivalentă cu o naștere și trebuie protejată și această situație. În Italia așa stau lucrurile. Nu cred că, și nu cred că suntem noi revoluționari în Italia ci mergem în spiritul, în același spirit al protecției paternității și maternității. Apoi, problema subsidiarității, care a fost suficient, cred eu, subliniată în raportul Estrela, pentru că acolo se cere statelor membre să facă anumite lucruri, X, Y, Z. Deci, cred că e o recunoaștere a datoriei statelor membre de a stimula și proteja anumite situații. Și poate în unele uh, locuri, în unele zone, directiva este mai puțin progresistă decât legislația națională deja existentă. În, legătură cu ce a spus doamna Luling, domnia sa dorește să păstreze separate uh, toate aceste elemente. Eu cred că, din potrivă, avem ocazia noi, Parlamentul, să facem un mare pas înainte și probabil uh, va trebui să cerem Comisiei și, Parla- și Consiliului să aibă o abordare mai holistă. N-ar trebui să separăm lucrurile, ar trebui să protejăm mama, să protejăm ideea împărtășirii responsabilităților între femeie și bărbat, Așadar, în cele mai multe state membre există o abordare mai de acest tip holistică și asta nu creează deloc probleme. Deci cred că este important să combinăm lucrurile, să avem o abordare politică uh, pentru a proteja maternitatea și paternitatea să avem o abordare uh, de familie. Cred că putem găsi o uh, poziție comună și dacă reușim să obținem acest progres, atunci uh, el va fi un progres pentru toată lumea, și pentru femei, și pentru bărbați, și pentru copii. 1 decembrie este o zi importantă și cred uh, dacă vom putea uh, amenda acest raport, nu să-l respingem, pentru că uh, femeile din Europa, indiferent de opiniile lor politice, vor urmări foarte îndeaproape evoluția lui. Uh, să nu uităm că ultima directivă a fost uh, aborda, aprobată în 96, sunt deja 13 ani, deci trebuie să facem niște progrese în domeniu. Președintele, mulțumesc doamna Thompson acum. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să îi mulțumesc raportoarei pentru răbdare și vreau să spun că mi se pare un document foarte pozitiv. Cred că este important să ne păstrăm pozițiile. Uh, cred că este o chestiune de principiu și trebuie să păstrăm această idee că tații uh, trebuie să poată să-și ia concediu parental. Ieri, când comisia, reprezentanții comisiei au venit aici pentru a-și pre- prezenta datele în legătură cu diferențele de salarizare între femei și bărbați pe piața, piața muncii, uh, au spus că principala problemă în această chestiune apare atunci când femeia are copii. Atunci bărbații încep să lucreze mai mult, femeile mai puțin și atunci femeile sunt, primesc slujbele mai Uh, proaste și mai prost plătite. Și sigur, dacă vrem să avem egalitate pe, pe piața muncii, trebuie să obținem întâi egalitatea în familie, pentru că aceste lucruri sunt legate. Și acesta e primul pas. De asemenea, este interesant atunci când uh, vorbesc cu tinerii din partidul meu în chestiunea egalității, uh, ei spun am vrea să susținem egalitatea între femei și bărbați, dar uh, femeile nu ar trebui să aibă monopolul asupra copiilor. Și noi, bărbații, vrem să participăm la creșterea copiilor, la îngrijirea lor și vrem să avem dreptul la concediu paternal. Și aici cred că avem uh, o cauză comună, practic. Avem în fața noastră o directivă care reprezintă punctul de uh, debut spre a atinge acest numitor comun. Există unele state membre care uh, deja au introdus uh, două săptămâni de concediu parental, fie uh, după naștere, fie în altă perioadă. Uh, știu că din punctul de vedere danez, din propria mea experiență, când am avut copilul, a fost extraordinar să în acele primele două săptămâni să am ajutorul și susținerea partenerului. Multe femei spun că în momentul în care vin de la maternitate e foarte bine să aibă bărbatul lângă el acasă care, de exemplu, să aibă grijă de copiii mai mari. Uh, în acea perioadă. Deci tatăl uh, să contribuie și el uh, la această uh, îngrijire a familiei și a copiilor, nu să fie lăsată mama să facă totul singură. Dar cred că vreo jumătate din statele membre au deja aceste două săptămâni și eu nu cred că aici ar trebui să diluăm această situație, mai degrabă prin textul pe care îl adoptăm ar trebui să creștem standardul. În Spania, de exemplu, e vorba de patru săptămâni. Uh, și de asemenea ar trebui să subliniem, așa cum spunea uh, doamna uh, Costas, că uh, trebuie să fie un drept, adică nu să, și o ofertă, e o propunere, nu o să te trimite numai la închisoare dacă nu ți iei aceste două săptămâni. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Thompson. Domnul Șemanski, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceasta este o discuție foarte interesantă. Să sunt puțin jenat și întristat în legătură cu ceea ce am uh, ascultat. Cred că n-ar fi de dorit să votăm uh, doar pe baza unei majorități. Acest subiect este atât de important încât comisia noastră ar trebui să încerce să ajungă la un compromis acceptat de către toată lumea. vocile critice care s-au exprimat aici nu sunt voci care se opun concediului parental sau concediului de paternitate, ci se opun formei pe care o ia acest uh, concediu. Oare acest raport consolidează sau uh, slăbește uh, acest concept? Am impresia că cele două părți implicate în discuție se suspectează una pe cealaltă. O parte vede acest raport ca o încercare de a încerca să ca o încercare de a distruge modelul tradițional al familiei, cealaltă parte implicată în discuție pare să um, creadă că lucrurile se um, subminează din direcția opusă. Eu sunt tată, am cinci copii, prin urmare pot să spun că am ceva experiență în acest domeniu și pot să spun că tații ar trebui să susțină mamele. Cu toate acestea, niciodată noi nu vom putea înlocui mamele. Putem să facem baie copilului nostru, putem să-l ducem la plimbare, însă eu nu pot încă să mă ocup de uh, alăptat. Uh, sau de alte aspecte care țin uh, exclusiv de mamă. Putem vedea cât de fericiți sunt copiii când sunt uh, luați în brațe de mamă. Ei se bucură când mă văd, e adevărat, dar sunt uh, absolut euforici atunci când își văd mama. Și acum să joc rolul avocatului diavolului și să vă spun că în Suedia lucrurile sunt privite puțin altfel decât în alte state dacă n-am avea această săptămână obligatorie de concediu, atunci în anumite state unde situația pe piața muncii este dificilă, uh, femeile uh, ar uh, plăti prețul, pentru că angajatorii ar solicita femeilor să renunțe la intențiile de a deveni mame. Este absurd însă se întâmplă. Dacă nu există concediu de maternitate obligatoriu sau concediu de paternitate, atunci angajatorii adesea exploatează uh, această uh, lipsă în legislație. Femeile cu siguranță uh, ar înțelege că în această situație nu pot să se bazeze pe concediu de maternitate. Vorbesc aici de state care s-au alăturat mai recent uh, Uniunii Europene. Acest subiect trebuie privit și din punctul de vedere uh, al angajaților și angajatorilor, dar și din punctul de vedere al copilului. Dacă ne gândim la raportul OMS, e bine, acesta spune că uh, concediul de maternitate este uh, destinat uh, copilului, este în interesul copilului. Haideți să nu uităm acest lucru. Să nu fim nici naivi și nici să nu ne amăgim, pentru că până la urmă totul se reduce la bani. Angajatorii, evident, întotdeauna se vor opune unor lucruri care îi costă bani ei ar trebui să renunțe la uh, anumiți angajați pe anumită perioadă uh, de timp. Aici, în Uniunea Europeană, Comisia și Parlamentul ar trebui să se exprime în termeni foarte clar și fermi, spunând că angajatorii pur și simplu trebuie să-și cheltuie acești uh, bani și să se reorganizeze și statele membre uh, trebuie să-și ofere sprijinul aici, iar sistemele diferă de la un stat membru la altul. Nu doresc să critic așadar raportul, ci uh, vreau să spun că acum este momentul să ne gândim dacă ar trebui uh, discutat uh, formatul acestui text. Titlul raportului vorbește de la sine. Oare n-ar trebui să mai adăugăm termenii și alte situații similare? Pentru că dacă nu, poate am disca să uh, avem o atitudine contraproductivă și să creăm haos. Doamnă președinte, aș dori să închei spunând că uh, acest uh, raport ar trebui să treacă de această comisie. Concediul de paternitate n-ar trebui să ne aducă situația în care să fim ridiculizați, însă ar putea să uh, ne creeze probleme. Prin urmare, haideți să ne gândim exact uh, ce dorim aici. Mulțumesc! Aș dori să subliniez uh, că doamna Estrela trebuie să plece la ora 11 Eh, aș dori să spun și eu câte ceva, însă m-am retras de pe listă pentru că văd că nu mai avem eh, timp. Doamna Zavorska a solicitat să intervină. Vă rog să fiți eh, succinți, pentru că și Comisia mai dorește să intervină, iar apoi doamna Estrela trebuie să încheie discuția înainte să plece. Vă mulțumesc foarte mult. Am vrut să spun și eu un lucru pentru a evita neînțelegerile. Deci, PPE susține concediul de paternitate, susține și concediul uh, paternal. Vrem, desigur, ca și tații să preia responsabilități pentru îngrijirea copilului. Dacă veți, vă veți uita la rapoartele mele, atunci veți vedea că în fiecare dintre acestea vorbesc despre responsabilitatea pe care tații o au față de copii. Dar să nu uităm un lucru. Nu vrem ca în această directivă, în care este vorba despre îmbunătățirea sănătății femeilor, să fie menționate concomitent cele trei tipuri de concediu. Există mai multe posibilități. Fie putem să discutăm pe aceeași linie și să păstrăm strict titlul acesta al directivei sau uh, Așteptăm până când avem toate cele trei documente ale comisiei și abia mai apoi să purtăm discuții. Dar există și o a treia posibilitate, posibilitatea de uh, a trimite o cerere comisiei pentru ca aceasta să pregătească un document în care cele trei tipuri de concediu să fie uh, menționate într-un singur document. Vă mulțumesc, doamnă Zabovska. Are cuvântul Comisia. Domnul Olson, dacă nu mă înșel, reprezintă astăzi Comisia. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu foarte succint. Permiteți-mi să-mi exprim mulțumirea față de doamna Estrela pentru munca pe care, care a întreprins-o. Mulțumesc și colegilor care au colaborat cu ea. Dezbaterea care a fost purtată a fost foarte interesantă și a reflectat complexitatea și importanța reconcilierii. Reconciliere care conține foarte multe elemente. Avem diferite tipuri de concediu care au, fost, au fost menționate, avem îngrijirea copilului, chestiuni demografice. Toate aceste aspecte trebuie privite în ansamblu. După cum am spus, Comisia lucrează pe mai, cu privire la mai multe chestiuni. Unele au fost prezentate ieri. Rolul meu și al colegului meu, Peter Scott, astăzi este acela de a clarifica câteva chestiuni tehnice. Știm că uh, Comisia este acum implicată în uh, afaceri uh, curente, uh, avem și un nou comisar responsabil pentru aceste chestiuni, care va lua decizia finală cu privire la acest raport. Comisarul Spidla și a, a luat însă o decizie cu privire la aceste chestiuni. Nu le voi repeta aici pentru că vă sunt puse la dispoziție. Am, încer- voi încerca să fiu foarte succint. Consiliul pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale s-a întrunit ieri și a căzut de acord asupra uh, directivei pentru concediu parental. Deci avem o directivă în acest sens care prevede următorul lucru, și anume dreptul fiecărui părinte la patru luni de concediu nu se stipulează nimic cu privire la indemnizație. Ce este nou este că există o lună de concediu netransferabil. Deci, înseamnă, de facto, că dacă tatăl nu își ia o lună concediu, atunci va pierde acea perioadă. Este ceva foarte nou la nivel european pentru că se conferă, iată, o, o nouă sarcină tatălui. Tot ieri, Consiliul a ajuns și la un acord politic. Este vorba despre mamele care sunt lucrătoare independente. Deci, în a doua lectură uh, vom ajunge să, put- să purtăm discuții și pe acest subiect uh, sub președinția spaniolă. Să menționăm acum și paternitatea. Deocamdată nu există negocieri purtate pe acest subiect Comisia însă a anunțat foarte clar că este vorba despre o chestiune foarte importantă, un dosar foarte important. Bazându-ne pe acordul de ieri sau pe directiva de ieri privind concediul parental, vom începe să intrăm în detalii, să facem și o analiză economică a situației. Mai apoi vom putea să facem și o evaluare a impactului, bineînțeles, de totul depinzând și de uh, decizia politică a colegiului următor. Deocamdată nu există o propunere care să ia naștere în lunile următoare. Privind concediul de maternitate, după cum am spus, în luna mai Comisia a analizat acest dosar. Aș dori să menționez câteva aspecte pe care le consider importante. Acest raport întărește flexibilitatea în materia dreptului mamei de a folosi concediul parental. Astfel, statele membre care au, care au uh, condiții generoase pentru concediul parental vor putea să folosească aceste prevederi pentru a, adapta, a le adapta la directiva de acum. Este, în opinia mea, o adăugire foarte o adăugire pozitivă care, la care s-a ajuns pe cale diplomatică. Au existat și câteva uh, ezitări în, conciliu, în Consiliu, dar consider că acest pas ar putea să ducă la atingerea unui acord în Consiliu. Mi se pare că în acest raport această clarificare este extrem de binevenită. O altă chestiune tehnică, discutăm despre o directivă în baza directivei cadru privind uh, sănătate și, uh, și securitate, sănătatea și securitatea. Se vorbește și despre lucrătorii casnici Iată, o altă chestiune tehnică care trebuie tratată în directiva cadru, nu în directiva specifică. Ca să nu vorbesc mai mult, dacă există întrebări, le voi trata personal. Deocamdată vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim. Doamna Estrela, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor pentru această dezbatere extrem de vivace. Aș dori să mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru cele spuse. Am primit informații foarte utile, dar, după cum s-a spus, trebuie să mă întorc și la Lisabona astăzi și voi fi foarte succintă, pentru că, din păcate, avionul nu mă va aștepta special pe mine. De aceea aș dori să fac câteva observații generale. Îmi pare foarte rău că doamna Lölling nu mai este aici și că nu pot să-i ofer personal un răspuns. Aș dori încă o dată să subliniez că eu mi-am luat foarte în serios munca. Am luat foarte în serios și munca acestei comisii. Dacă există alții care nu se iau pe ei înșiși în serios sau nu iau munca altora în serios, ei bine, asta este o cu totul altă chestiune. Bineînțeles că nu am stagnat în tot acest timp. Acest lucru înseamnă că acest raport a fost prelucrat. Raportul care inițial a luat naștere despre maternitate în 1966. Nu vorbesc doar despre concediu de maternitate și paternitate, pentru că știu că s-ar putea ajunge la o confuzie, uh, mai ales când vine vorba de traducerea acestor termeni în alte limbi. Dar să nu uităm că avem aici o directivă care se ocupă și de concediul de paternitate care a fost negociat de partenerii sociali, nu de Parlament. Și avem și o directivă aceasta de astăzi cu care ne ocupăm noi aici, de care ne ocupăm noi aici, care stabilește termeni privind maternitatea. În opinia mea și în opinia majorității grupurilor parlamentare, cu excepția uh, grupului PPE, suntem cu toții de acord că am preluat în această directivă ideea concediului de paternitate pentru că eu sunt de părere că astfel conferind niște drepturi adiționale în relație cu drepturile mamei. Există, desigur, și această perioadă în care bărbatul nu poate să o înlocuiască pe femeie. Este vorba de acele șase săptămâni absolut necesare pentru recuperarea fizică a femeii după naștere. În rest, sarcile pot fi foarte bine împărțite între bărbat și femeie. Trebuie să privim lucrurile și din perspectiva copilului, pentru că acesta are dreptul să vadă și să fie îngrijit de ambele părți parentale, familia, în acest moment foarte important al vieții sale, are dreptul de a petrece timp împreună, are dreptul de a trăi în familie bucuria de a avea un copil. 17 state membre au prevăzut deja un concediu de paternitate. Tocmai de aceea, în spiritul acestei idei, am încercat să adaptez directiva la un lucru care deja este realitate în anumite state membre. Asta pentru a oferi un impuls celorlalte state membre de a se afilia ideii de concediu de paternitate. ar trebui să încercăm să găsim cele mai bune soluții, după cum am sugerat și eu la început. Dar ar trebui să lucrăm serios și fără prejudecăți. Cuvintele nu sunt neutre, au diverse semnificații care pot să varieze de la o țară la alta. Am menționat cuvântul obligatoriu, Dar ă, am făcut acest lucru la rugămintea grupului liberal. De fapt, am, am ă, scos din directivă cuvântul obligatoriu la solicitarea grupului liberal. Îmi pare foarte rău că grupul PPE ă, nu a depus propunere de îmbunătățire a acestei directive la timp pentru că, iată, în cadrul acestei dezbateri sunt prezentate o serie de argumente și una este să venim și să spunem nu suntem de acord cu acest punct, nu sunt de acord cu acesta și să putem să ajungem la un consens și alta este să vină PP și să spună că nu este din start de acord cu noi. Desigur că doresc să lucrez cu PPE, desigur că aș fi vrut să văd concret care sunt criticile clare ale PPE-ului la timp față de acest uh, raport. Vom avea un nou comisar, vom avea și o nouă președinție a Consiliului și atunci vom colabora pentru a atinge standardele la care, pe care se așteaptă să le atingem cetățenii europeni. Nu în ultimul rând, uh, aș dori să mă adresez raportoare din Comisia de Ocupare a Forței de Muncă și să îi spun că, într-adevăr, colaborarea noastră a fost foarte strânsă și împreună am reușit să ajungem la un acord în ceea ce privește poziția adoptată. Vă mulțumesc tuturor, regret că trebuie să vă părăsesc acum, dar mă așteaptă uh, munca și în Lisabona și voi participa, după cum am spus, la ședința de uh, ratificare a tratatului de la Lisabona, intrare în vigoare. Vă mulțumesc, doamna Estrela. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această discuție, o discuție, după cum am spus, interesantă, palpitantă, care arată cât de importantă este această chestiune. Există alte patru persoane care doresc să ia cuvântul și care doresc să facă anumite observații, dar, din păcate, doamna Estrela trebuie să ne părăsească. Poate că cei care vor să ia cuvântul ar putea să profite de această oportunitate acum. Domnul Romeva, spus că dorește să ia cuvântul doamna Bauer și dacă mai aveți observații foarte scurte, atunci veți avea posibilitatea să faceți acest lucru, dar după cum am spus, doamna Estrela va pleca imediat. Înainte însă ca ea să ne părăsească, permiteți-mi să vă spun că da- pe data de 15 decembrie este uh, data limită a depunerii amendamentelor la ora prânzului este data de 23 februarie. Vom închide această activitate, după care în martie vom ajunge la plenară cu acest raport. Mulțumesc, doamne Estrela! Nu știu dacă domnul Romeva mai dorește să spună ceva acum sau nu. Vă rog. Foarte pe scurt, am vrut de fapt să susțin lucrurile enunțate de raportoare, îmi cer scuze că am venit cam târziu, dar țin să spun că nu pot decât să o sprijin pe doamna Estrela. Este vorba despre concediul obligatoriu de paternitate, sunt de acord și cu asta. Vă mulțumesc. Doamna Bauer, foarte pe scurt, dacă doriți. Îmi pare foarte rău că doamna Estrela a trebuit să plece. Aș fi vrut să îi mai spun că, da, s-a străduit să uh, soluționeze chestiunea consiliului de paternitate, dar propunerea de la punctul 16 este menținută în raport, așadar cei care se stipulează că cei care nu au introdus deja concediul de paternitate vor trebui să o facă în viitorul apropiat. Nu știu dacă acest lucru l-a remarcat doamna Estrela cum a trebuit. Uh, Nu este vorba despre faptul că grupul EPP este împotriva concediului de paternitate sau a concediului paternal. Nu suntem noi cei care vrem să spunem ce trebuie să conțină această directivă, ci vrem să sprijinim o propunere modernă. Pentru a prelucra însă directiva aceasta într-o manieră modernă, trebuie să ne asigurăm că aceasta se va păstra pe linia îmbunătățirii securității și a sănătății. Foarte multe lucruri indică faptul că avem nevoie de un concediu mai flexibil, de o formă mai flexibilă de a concediului de paternitate și a concediului paternal, parental. Dar totodată nu este vorba de o singură formă de concediu. Nu are sens să venim cu o formulare adițională pe lângă cele existente deja. Nu are sens să venim cu propuneri care să încarce această directivă inutil, pentru că, de exemplu, aici ideea de mainstream nu are ce căuta. În ceea ce privește concediul de paternitate, ei bine, nu putem să corelăm această idee cu ideea de mainstream. Poate că aceasta este marea excepție aici. Mamele trebuie să beneficieze de securitate în momentul în care se reîntorc pe piața forței de muncă. Propunerile sunt bune în acest sens – Însă, acest document este mult prea încărcat de propuneri, de propuneri care desigur au la bază bune intenții. Însă, toate aceste propuneri nu fac altceva decât să încarce în mod excesiv acest document. Numărul prea mare al propunerilor strică, de fapt, ideea inițială a directivei în ceea ce privește ideea partenerului social în relație cu conceptul de paternitate, țin, uh, țin să critic această idee, pentru că în acest document există foarte multe erori, foarte multe propuneri care nu își au locul aici. În ceea ce privește sensul și conținutul, conținutul acestui document, aceste propuneri nu fac altceva decât să-l dilueze. Dacă acest document va fi acceptat, adoptat, atunci trebuie să știți că nu este implementabil. Mamele se află într-o postură destul de sensibilă și nu au nevoie de o protecție, de o securitate care să nu poată să fie pusă în practică. Acestea sunt divergențele între noi și raportor. Trebuie să aflăm, trebuie să așteptăm să vedem la ce acord ajung partenerii sociali. În foaia de lucru a comisiei, această temă era deja, este deja menționată. Doamna Estrela, însă, a luat ideea conceptului de paternitate și a introdus-o în această propunere de directivă. Nu facem altceva decât să ne îngreunăm singuri sarcinile, pentru că noi nu putem să influențăm negocierile dintre partenerii sociali trebuie să fim foarte atenți pentru că nu trebuie să fim neapărat cu un pas înainte acestora. Este vorba despre metoda pe care o va conține această directivă. Ce va trebui să conțină această directivă și ce va trebui să conțină o cu totul alta. Pentru a face această diferență însă avem nevoie de timp, nu ar trebui să lucrăm în grabă și să aglomerăm totul într-un singur document, respectiv în această singură directivă a, pentru că toate acestea nu fac altceva decât să îngreuneze procesul de implementare și înțelegerea directivei. Sper că cel puțin asistenta doamnei Estrela a rămas cu noi și sper că s-a înțeles că noi, cei de la PPE, nu suntem împotriva tuturor propunerilor emise, ci Dorim mai degrabă să atragem atenția asupra conținutului directivei, care, un conținut care nu trebuie să fie extins în exces. De asemenea, trebuie să așteptăm și propunerile comisiei, mai precis, uh, și, și um, opțiunile, uh, opiniile partenerilor sociale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bauer. Mm, ne pare rău că doamna Estrela a fost obligată să plece de la această discuție. Știu că și eu aș fi vrut să mai fac câteva observații, însă, din păcate, cum doamna Estrela nu mai este aici, trebuie să punem capăt acestei discuții. Cred că informația despre Pre... Termenul limită pentru predarea amendamentelor a fost deja emisă. Știu că este o chestiune foarte importantă pentru noi, cei din această comisie, motiv pentru care trebuie să fim foarte deschiși și să vedem care sunt uh, posibilitățile optime pentru o viață mai bună în familie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este în discuție privind delegația Comisiei la Madrid. Am fost 10 deputați care am participat la această delegație, cu patru mai mult decât uh, prevede cota limită. Am avut și reprezentanția secretariatului cu noi. Au fost reprezentate și diversele grupuri politice. Care a fost scopul acestei delegații? Uh, a fost acela de a pregăti preștinția spaniolă viitoare. Am vrut să obținem anumite informații privind chestiunile de egalitate de gen în Spania. Totodată am vrut să stabilim și un contact bun la un moment oportun cu președinția spaniolă. Am petrecut două zile la Madrid Am întâlnit-o pe doamna ministru privind uh, chestiunile de egalitate de gen. Uh, aș dori să vă rog să faceți puțină liniște în sală. Vă mulțumesc. Așadar, ne-am întâlnit cu doamna Bibiana Ido și aceasta ne-a informat cu privire la temele care, din punctul său de vedere, reprezintă o prioritate, vor reprezenta o prioritate pe timpul președinției spaniole. Deja s-a făcut referire la o astfel de temă și anume combaterea violenței împotriva femeilor. Președinția spaniolă are așadar următoarea intenție să creeze un observator pentru contracararea violenței împotriva femeilor la nivel european. Iarăși o altă chestiune care, de cu care se va ocupa președinția spaniolă va fi criza economică și financiară și strategia de la Lisabona. Desigur că va fi, se va pune accentul și pe chestiunea egalității de gen. În cadrul discuțiilor noastre ne-am axat foarte mult pe ideea violenței împotriva femeilor. În Spania au fost emise legi cu privire la acest subiect. De asemenea, am discutat și despre modul în care legislația este implementată în Spania în acest sens. Am discutat și despre chestiunea ocupării forței de muncă, despre concediul de maternitate, de paternitate, sănătate reproductivă, educație și formare. Am discutat și despre reconcilierea vieții profesionale și familiale, de fapt mai bună reconciliere a acestor două domenii. Apoi am avut o întâlnire și cu secretarul de stat pentru Uniunea Europeană, domnul Diego López Garrido. acesta a organizat o masă de prânz pentru noi și am discutat în special despre criza economică și financiară. Președinția spaniolă va adopta și va aborda și chestiunea energetică, dar și, după cum am spus deja, problema violenței împotriva femeilor. Apoi ne-am întâlnit și cu președintele Senatului și al Congresului, după care am purtat discuții despre violența împotriva femeilor și egalitatea de gen, asta în relație cu situația economică actuală. Ne-am întâlnit și cu autoritățile orașului Madrid și autoritățile regionale de acolo s-au întâlnit cu noi pentru că, după cum am spus, am petrecut acolo două zile. În ultima zi, la Madrid, am purtat discuții la o masă rotundă cu societatea civilă spaniolă. Foarte multe organizații au fost reprezentate la această rundă de discuții. În cadrul acestora am abordat două întrebări, două întrebări foarte importante pe care vroiam să le discutăm cu societatea civilă. Odată, care este situația egalității de gen în Spania și care sunt așteptările cu privire la președinția spaniolă care va începe în curând. Pun capăt informațiilor Uh, acestora. V-am spus ceea ce am dorit să vă transmit deja. Țin de asemenea să menționez că această delegație a fost extrem de utilă, am obținut foarte multe informații, am făcut schimburi de opinii cu uh, diverse persoane extrem de importante, lucru care este foarte binevenit atât pentru noi cât și pentru uh, președinția spaniolă. Doresc să mulțumesc secretariatului uh, pentru faptul că a organizat această delegație într-un mod absolut excepțional. Am putut să obținem foarte multe informații, să stabilim contacte foarte utile în cursul celor două zile. Doresc acum să dau cuvântul doamnei Jimenez. Doamna Jimenez, aveți cuvântul. <coughs> Recordarle, <coughs> perdón, muy brevemente que el... Bună dimineața! Aș dori să vă reamintesc pe scurt faptul că am propus uh, ministrului pentru egalitate la Madrid ca președinția spaniolă să încerce să se axeze pe măsuri uh, pentru victimele violenței domestice și să facă ceva în acest sens la nivel european pentru că în acest moment nu există o rețea de protecție. În Spania există o asemenea rețea, însă dacă cineva ajunge într-un alt stat membru, atunci se poate găsi în situația de a nu putea beneficia de sprijin. Ori acest aspect este foarte important. Am uh, discutat uh, cu oamenii și doream să ne asigurăm că președinția uh, spaniolă are în minte această idee. De asemenea, ne-ar plăcea să existe și um, un hotline pentru uh, violența uh, domestică. Acest aspect a fost luat în considerare uh, deja de președinția spaniolă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu dumneavoastră. Acesta este un aspect important preluat de președinția eh, spaniolă. Există și un observator eh, european, eh, așadar am putea organiza o linie de telefonică de ajutor pe care am putea o organiza în fiecare stat membru. Dacă sunt comentarii, puteți să le faceți acum. Dacă nu, atunci Practic, uh, ne-am uh, încheiat uh, activitatea, am terminat de discutat punctele de pe ordinea de zi și, după părerea mea, discuțiile au fost interesante și e important să analizăm din diverse perspective toate aceste chestiuni. Aceste elemente sunt absolut necesare pentru a ajunge la decizii adecvate și bune în acest domeniu important al legalității de gen. Deci, mulțumesc mult uh, tuturor, uh, mulțumesc uh, celor care au luat parte la reuniunea acestei comisii, mulțumim și